de Präsidentin. Uppsala. Ah, thank Okay. Okay. So, let me just... Microphone. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe votul. Colleagues, please take your seats. Vă rog să luați loc, dragi colegi. I will start with the voting procedure. O să începem votarea peste 10 secunde. Dragi colegi, am două comunicări de ținut înaintea uh, voturilor. Colegi, please take your... Vă rog, dați, dragi colegi, ocupați-vă locurile. Deci primul anunț este următorul. Președintele a primit de la grupul ECR o solicitare de schimbări de uh, membri în comisii și delegații. Aceste schimbări vor fi, uh, se vor regăsi în procesul verbal al ședinței de azi și dacă nu există operații, înainte de aprobarea procesului verbal, considerăm aceste modificări ca fiind adoptate. Al doilea anunț este următorul. Conform regulii 152 aliniatul 2 și în acord cu grupurile politice, vă propun următoarea schimbare la ordinea de zi de miercuri. Dezbaterea privind